este un pas important înspre un acces uh, la apă potabilă și pentru că acest acces să devină un drept universal. Apele în acest raport atragem atenția asupra faptului că risipa de apă trebuie să fie îngrădită în statele membre. Însă ne confruntăm cu uh, anumite provocări se estimează că 40% din apa potabilă se pierde sistemele de distribuire, ceea ce nu este deloc uh, durabil din punctul de vedere al mediului conjurător, din punct de vedere economic, de asemenea. Drept urmare, consider că avem nevoie de măsuri mai stricte pentru ca cetățenii să poată ști cât anume din apa pe care, pentru care au plătit uh, s-a pierdut, uh, a fost risipită pe conducte, de exemplu. Avem nevoie de criterii mai stricte pentru uh, anumite substanțe, de exemplu pentru perturbatorii endocrini, să ținem seama de um, efectele aduse de mixul anumitor substanțe chimice. Știm că există presiuni asupra um, izvoarelor de apă potabilă și cred că suntem în uh, ceasul al 12-lea în care ar trebui să preluăm controlul asupra acestui uh, subiect. Trebuie să garantăm uh, apă potabilă curată, folosită într-un mod um, eficace și cred că este uh, responsabilitatea Uniunii Europene de a prevedea și de a rezolva viitoarele riscuri posibile. Și acest lucru trebuie să se întâmple pe plan european și nu pe plan uh, național. Domnul Hansen, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă Uh, cetățenii au mai multă încredere în apa potabilă, vor uh, consuma mai puțină apă uh, îmbuteliată. Și aici există o legătură cu reducerea maselor plastice pe care am decis-o astăzi și există și costuri mai reduse pentru consumatori consumul de apă îmbuteliată ar putea scădea drastic, cu economisiri de până la 600 de milioane de euro în fiecare an în Europa. În Europa. Tocmai de aceea este foarte bine că am impus niște limite mai stricte pentru, uh, pentru plumb, pentru anumite bacterii, pentru per- perturbatorii endocrini, astfel încât încrederea în calitatea apei potabile să uh, fie întărită. Ținând seama de faptul că apa în uh, sticle de, de plastic este mm, tot mai răsp- uh, răspândită. Susțin uh, cu tărie um, faptul că ne preocupă problema reprezentată de microplastic și de prezența acestuia în apă. Și este regretabil faptul că între statele membre nu s-a ajuns la un acord și s-a găsit de fapt o soluție minimă când vine vorba de accesul la apă potabilă ținând seama de faptul că în data de 22 martie a fost uh, Ziua Mondială a Apei, ar fi fost frumos dacă acest dosar uh, ar fi putut să fie încheiat înainte alegerilor europene. Faptul că nu s-a întâmplat uh, nu este vina noastră și aș dori să mulțumesc raport, raportorului și um, cred că acest dosar este un prim pas important pe calea potrivită. Vă mulțumesc, doamna Șoidrova, două minute. Coleginia, colegove. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, apa înseamnă viață. Este o materie primă strategică de care trebuie să avem mai multă grijă, pentru că și în Uniunea Europeană sunt țări și regiuni unde apa potabilă este rară și trebuie să fie importată din exterior. Prin urmare, salut directiva europeană care este în curs de reformare și care uh, ne modifică abordarea asupra apei. După 20 de ani, susțin domeniile de acțiune, evaluările bazate pe risc, accesul la informație, transparență, calitatea materialelor cu care apa intră în contact, norme mai stricte cu privire la factorii, uh, la diferiți factori, dar toate acestea nu trebuie să conducă la o creștere a prețului apei. Însă, preocuparea noastră principală rămâne sănătatea uh, umană. Sigur că statele membre rămân responsabile pentru păstrarea calității apei, prin urmare, principiul subsidiarității se uh, aplică și trebuie respectat, inclusiv în ceea ce privește accesul la apă transparența și furnizarea de informații suficiente consumatorilor și acestea sunt foarte importante. În același timp, trebuie să avem și o perspectivă de economisire a apei Multe state membre, datorită fondurilor structurale, au reușit să îmbunătățească sistemele de tratare a apelor uzate. Trebuie să protejăm apele pentru sănătatea noastră a tuturor. Mulțumesc, domnul Rubich, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să îi mulțumesc din inimă raportorului nostru, lui Michel Dantin, pentru că Vedem cu toții cât de importantă este apa în strategia globală de supraviețuire. Um, există um, resurse tot mai limitate de apă dulce, de apă potabilă și mă bucură faptul că săptămâna viitoare, la orele 16.30, în data de 3 aprilie, um, propunem un, uh, un uh, pas important, o etapă uh, importantă. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt extrem de importante și știm cu toții că în lipsa apei aliment, o alimentație durabilă este imposibilă și de asemenea fără obiectivul 7, energie regenerabilă, nu vom avea la dispoziție nici uh, resurse suficiente de apă. Deci obiectivele de dezvoltare durabilă 2, 6 și 7 sunt extrem de importante și pentru țările în curs de dezvoltare care pot crea astfel noi șanse întreprinderilor mici și mijlocii tocmai în zonele rurale, unde este cea mai mare nevoie de această infrastructură. Astăzi, uh, vedem că 50% din oamenii care ajung în uh, statele respective să fie spitalizați, ajung să fie spitalizați datorită calității uh, calității proaste ale uh, apei potabile. Este important, drept urmare, ca noi să promovăm calitatea apei potabile și în statele mai puțin dezvoltate din, din lume, pentru că există milioane și milioane de oameni care nu au acces la apă potabilă și uh, îndemn Comisia uh, Europeană să uh, creeze planuri, adevărate planuri de afaceri care să funcționeze în sensul uh, atingerii obiectivului de dezvoltare durabilă 6. Prevole Faria, un minut. Mulțumesc. În cazul procedurii cash de are cuvântul domnul Faria, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc colegului Dantan pentru munca sa excelentă. Vreau să reamintesc inițiativa cetățenească Dreptul la apă, pentru care am fost raportor din umbră și care a amintit că până în 2030 trebuie să respectăm uh, obiectivul de dezvoltare durabilă cu numărul 6, acces universal și egal la apă. Ne dorim uh, ca calitatea apei să fie garantată apa pe care o consumăm în Europa și nu numai, însă să nu ajungem la o penurie de apă potabilă care s-ar datora schimbărilor climatice. Este cu adevărat un drept fundamental. Trebuie să armonizăm criteriile minime europene de care suntem mândri. Iar în ceea ce privește accesibilitatea, pot să spun că această directivă va permite mai multă transparență în sectorul furnizării apei și cetățenii vor putea să-și cunoască mai bine drepturile și să știe exact care este calitatea apei, de unde provine ea, să garanteze apă destinată consumului uman este și un pas în direcția bună pentru a proteja sănătatea. Mulțumesc că acum ascultăm răspunsul domnului comisar Avramopoulos. Aveți cuvântul. Grație, signor. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, salut această dezbatere din Parlamentul European care confirmă că Uniunea Europeană ar trebui să răspundă și să acționeze în interesul cetățenilor noștri și că toată lumea susține obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 6, un acces mai bun la apă. Mă bucur să văd acest lucru reflectat în poziția în primă lectură uh, Parlamentul vine la trialog cu o poziție ambițioasă în ceea ce privește calitatea apei noastre, protecția sănătății și accesul la apă. Aș dori să reiterez că Comisia este gata să sprijine colegiuitorii în ajungerea la un acord în uh, întâmpinarea obiectivului pe care îl împărtășim cu toții pentru a ne asigura că cetățenii beneficiază de cel mai înalt nivel de protecție în următoarele decenii. Vă urez succes la vot și vă mulțumesc încă o dată pentru angajamentul de care dați dovadă față de acest dosar. Mulțumim, domnule comisar. Și acum are cuvântul raportorul, domnul Dantin. Monsieur le Président, Domnule președinte, într-adevăr, este ultima dată când prezint un raport în acest hemiciclu. Prin urmare, mi-aș dori să vă spun ce am pe suflet după ce am ascultat mai multe contraadevăruri renunțate în această seară. Când vorbim despre preț, nu vorbim despre prețul apei, ci despre prețul serviciului de aprovizionare cu apă. Vorbim despre, despre prețul țevilor și stațiilor de epurare, despre prețul controlului și analizelor și înțeleg Mm, că cei, eu eu înțeleg pe cei 2 milioane de cetățeni care au uh, semnat petiția pentru apă accesibilă tuturor. Împărtășim cu toții acest, acest obiectiv, însă îi aud și pe milioanele de consumatori care ne cer să menținem prețul apei, adică să avem cele mai judicioase investiții posibile în interesul consumatorului, consumatorului cetățean, protejându-i sănătatea. Nu putem să măsluim uh, datele științifice. OMS ne pune la dispoziție date în mod regulat și pe acestea le integrăm în rapoartele noastre europene. Și când ni se spune că trebuie să integrăm anumiți parametri, OMS trebuie să ne recomande o metodă de evaluare pentru sănătatea umană. Aceasta nu există pentru microplastici, această metodă de evaluare. Ea nu există nici pentru perturbatorii endocrini această metodă de evaluare a impactului asupra sănătății umane. Prin urmare, da, trebuie să continuăm să lucrăm cu hotărâre pentru că apa este esențială pentru viață și accesul la o apă de înaltă calitate pentru toți trebuie să fie o precondiție. Dacă reușim să îmbunătățim calitatea apei de la robinet, dacă le garantăm cetățenilor că în orice situație voi avea, vor avea acces la o apă de calitate, atunci da, vom putea renunța la Uh, sticla de plastic. Și cetățeanul trebuie să știe că apa de la robinet îl costă uh, de mii de ori mai puțin decât apa pe care o cumpără în uh, sticle de plastic, în care par să aibă unii dintre ei o încredere absolută, pe care eu o pun sub semnul întrebării. Domnule președinte, domnule comisar, sunteți singurii din această sală care aveți un pahar de apă în față. Ridicați acest pahar în sănătatea celor câteva sute de milioane de cetățeni europeni pentru care vrem să ne luptăm, pentru o apă de calitate și am încredere în cei care ne vor urma. Mulțumesc raportorului. Dezbaterea se încheie aici, votul va avea loc mâine. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbatere comună despre interoperabilitatea între sistemele de informații ale Uniunii Europene, raportul Melo și Lenax. Are cuvântul acum domnul raportor Lenars. Ja, dank u, uh, dank u voorzitter. Voorzitter, met deze wetgeving zetten we een belangrijke stap om. Mulțumesc Obiectivul nostru este să consolidăm securitatea în Uniunea Europeană ca să putem să permitem cooperarea și în numele luptei împotriva terorismului pentru protejarea frontierelor într-un mod mai eficient și astfel încât rețelele de criminalitate organizată să nu poată să folosească cu atâta ușurință acte false, identități false, ca să scape de controle. Acest lucru Um, este um, uh, cheie, inclusiv aici la Strasburg, unde doar la uh, câteva aruncături de băți se află sediul EULISA, unde avem uh, unul dintre serverele cele mai puternice din Uniunea Europeană. Dar să știți că chiar și atunci când două servere se aflau în același oraș, nu puteau să comunice între ele și acest lucru a dovedit că aveam lacune în sistemul nostru de securitate. E așa ca unghiul mort atunci când uh, conduci. Această propunere are exact acest scop, să uh, facă să dispară aceste lacune. Uh, și acum serviciile polițienești și serviciile de aplicare a legii vor putea cu un simplu click să își facă munca corect pentru că vor putea să își împărtășească datele, mai ales datele biometrice. Se vor putea face căutări pe baza scanerilor uh, Um, digitale, a scannerului uh, de uh, față și în loc să avem uh, o mulțime de sisteme diferite, vom avea unul singur și baze de date care sunt interconectate, astfel încât să nu fie nevoie să faci mai multe căutări în toate atâtea baze de date, ci să faci o singură căutare în toate da, bazele de date disponibile cu registrul um, cărților de identitate vom avea date biometrice despre toate persoanele care nu sunt resortestanți europeni. Datele vor fi ușor de consultat, ceea ce, de exemplu, ne va da posibilitatea să avem acces uh, și la propriile noastre date ca să le putem uh, uh, corecta, ca să fim siguri că acestea nu sunt Uh, folosite în mod abuziv. În plus, uh, persoanele care nu au acte și vor fi controlate de serviciile polițienești vor fi mai ușor de identificat am avut foarte mulți criminali care foloseau până la 20 de identități diferite ca să poată să scape de poliție. Datorită acestui sistem vom putea să facem comparații. Am avut teroriști cu 14 pașapoarte diferite. Cu acest detector al identității multiple, așa ceva nu va mai fi cu putință. Parlamentul European a spus foarte bine, ne dorim să avem o propunere legislativă care să respecte Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană. Am spus acest lucru, nu vom semna acest text dacă cumva Carta Drepturilor Fundamentale nu este respectată. Ori, acestea sunt cu adevărat respectate. Ce facem noi? Nu se spune problema să strângem mai multe date, nu, să strângem date și să le folosim într-un mod mai eficient regulile de accesare a acestor uh, uh, um, baze de date vor fi foarte bine uh, uh, precizate. Este un nou regulament care scrie un nou capitol în felul în care lucrează între ele serviciile de, uh, care garantează respectarea legii. Îi mulțumesc, domnule comisar Avramopoulos, vă mulțumesc pentru felul în care v-ați mobilizat pe acest dosar și îi mulțumesc și cu meu, domnul Melo, pentru cooperare și vreau să mulțumesc și tuturor uh, colaboratorilor și consilierilor care ne-au ajutat uh, foarte mult și care și-au adus contribuția la succesul acestui raport. Interoperabilitatea este o poveste de succes în interesul și în serviciul cetățenilor europene al serviciilor de poliție din um, Europa, serviciilor de pază la, uh, de frontieră și vom putea lucra cu instrumente foarte bune. Mulțumesc acum de cuvântul domnului Melo, 4 minute. Obrigado, senhor presidente, senhores comissários. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați comisari, despre ce discutăm? discutăm despre un acces, un acces rapid la informații uh, importante într-un mod sistematic și organizat, controlat de asemenea. Este extrem de important pentru a putea să ne, să ne putem controla mai bine frontierele externe astfel încât să putem limita activitățile teroriste și criminale. Astăzi este foarte greu să identifici cazurile în care o persoană are uh, identități uh, multiple sau uh, fraudele, să combați fraudele efectuate ca urmare a unor identități multiple. O serie de autorități dispun de aceste informații. Nu putem spune că informațiile nu ar exista. Problema este că ele nu sunt împărtășite. Fiecare sistem este, um, își păzește în mod uh, gelos informațiile existente în interiorul său și putem afirma că nu există un sistem actual care să uh, permită Um, partajarea informațiilor existente. Și acesta a fost obiectivul pe care l-a urmărit Parlamentul European în activitatea sa uh, sinceră, prin colaborarea uh, raportorilor cu raportorii din umbră. Aș dori să mulțumesc în acest context uh, domnului Lenars, aș dori să mulțumesc Comisiei Um, domnul comisar Avramopoulos și domnul King au participat la reuniunile pe care le-am, uh, le-am avut și um, cred că cooperarea interinstituțională dintre Parlament și Comisie demonstrează că în momentul în care există priorități de vârf, um, instituțiile europene pot găsi răspunsuri uh, bune pentru cetățenii europeni. Acest raport are un caracter extrem de tehnic, însă Cred că cu toții am învățat mai mult lucrând la acest uh, dosar și suntem în uh, situația în care putem spune că dacă aceste soluții uh, vor fi vor intra în, în vigoare, cetățenii europeni vor uh, trăi mai uh, siguri. Atacurile teroriste din uh, Germania, de exemplu, un unul din um, teroriștii implicați avea 14 identități uh, diferite. Și, uh, de asemenea, în uh, Franța, un terorist tunisian avea șapte identități diferite. Este ceva um, profund, care ne îngrijorează în mod profund și pe care cetățenii europeni nu îl pot înțelege. Nu po- cetățenii europeni nu pot înțelege că are loc un uh, atac terorist în uh, Franța și că informații care existau în Belgia nu uh, transmise autorităților franceze și invers și nu datorită um, lipsei bun, unei voințe ci datorită lipsei unui sistem eficace care să permită Um, autorităților care au suspiciuni bine întemeiate vis-a-vis de anumite persoane să obțină informațiile necesare privind persoanele respective. Trebuie să le garantăm cetățenilor noștri că ne controlăm în mod eficace frontierele externe, că luptăm în mod eficace împotriva amenințării a, uh, teroriste. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Rezultatul va, vor fi alte uh, decese cauzate de atacuri teroriste. Deci, mm, lupta noastră trebuie să fim cât mai eficienți și eficace sunt, uh, și sunt mândru că la sfârșitul acestui mandat legislativ am fost coraportor pe această inițiativă legislativă și cel mai important lucru este rezultatul bun pe care l-am obținut pentru că am colaborat atât de bine. Dau cuvântul acum comisiei. Uh, primul va fi domnul Avramopoulos, urmat de domnul King, uh, căruia mulțumesc și dumnealui pentru prezența din această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru această primire. Dragi colegi, această dezbatere este un moment cheie pentru Uniunea Europeană. Probabil, și spun probabil pentru că mai este încă o problemă care așteaptă, dar este probabil ultima dată când vorbim despre o problemă de securitate în acest plen. Și este și un moment în care putem realiza cât de departe am ajuns în ultimii cinci ani. De prima dată de când am dezbătut în acest plen, la sfârșitul lui 2014, am văzut în mod clar nevoia de a schimba modul în care statele membre cooperează în materie de securitate pentru a depăși acele taburi din trecut și pentru a privi securitatea internă ca o problemă colectivă europeană care poate fi abordată numai într-un mod mai încrezător și cu o cooperare întărită. În acest sens, dezbaterea de astăzi este un exemplu foarte clar al progresului pe care l-am făcut în ultimii cinci ani interoperabilitatea sistemelor noastre de informații pentru frontiere, migrație și securitate este o problemă care ne privește pe toți. Interoperabilitatea este un exercițiu de dărâmare a zidurilor care ne despart este exact genul de schimbare de care avem nevoie pentru a întări securitatea cetățenilor europeni, pentru a proteja și gestiona mai bine frontierele noastre comune, externe și migrația. În acest sens, aș dori să-mi exprim recunoștința față de coraportori, domnul Lerens și domnul Melo, precum și față de toți raportorii din umbră și asistenții acestora pentru că au înțeles importanța acestui acestei propuneri pe care am înaintat-o acum un pic peste un an. Interoperabilitatea este cel mai eficient mod de a combate fragmentarea eforturilor, de a închide uh, golurile de informații sau lipsurile de informații și de a combate uh, terorismul care ar putea rămâne nedetectat la frontierele noastre. Este o acțiune europeană la nivelul său cel mai bun. Uh, prin capacitarea și sprijinirea uh, ofițerilor de frontieră, oferindu-le instrumentele potrivite pentru a-i proteja pe cetățeni. Interoperabilitatea uh, arată că Uniunea Europeană ia un pas decisiv către uh, o uniune a securității eficientă și autentică, răspunzând provocărilor aduse de securitate și migrație. Toate acestea în baza contribuției dumneavoastră, ne permit să ne asigurăm că drepturile fundamentale vor fi respectate pe deplin. Interoperabilitatea nu este un Big Brother sau o super bază de date. Nu se schimbă nimic în ceea ce privește accesul uh, factorilor interesați la sistemul online uh, de baze de date. Rolul Autorității Europene de Protecție a Datelor, de supervizare a acestui proces, ne-a arătat încă de la început că securitatea și uh, confidențialitatea datelor, protecția datelor sunt două fețe ale aceleiași monede și pot merge mână în mână. Dragi colegi, cetățenii noștri își doresc o Europa mai puternică și mai integrată în, atunci când vorbim despre securitate. Și vedem asta în sondajele publice realizate și auzim asta de fiecare dată când discutăm cu cetățenii noștri. Interoperabilitatea poate aduce o adevărată schimbare în modul în care utilizăm informațiile pentru cel mai bun uh, pentru cea mai bună consecință și anume asigurarea securității cetățenilor noștri. Acesta este deosebit de important pentru că aduce răspunsuri concrete care, uh, la, la preocupările cetățenilor noștri. Și putem cu toții să ne mândrim în mod justificat cu aceste realizări. Mulțumesc încă o dată, cu toată sinceritatea, tuturor celor care și-au adus contribuția cei doi coraportori, domnul Lenners și domnul Melo, și bineînțeles prietenului și colegului meu Julian King pentru devotamentul, angajamentul și determinarea cu care a coordonat acest, ne-a coordonat pe toți către acest rezultat. Mulțumesc, domnule comisar King, aveți cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Am fi putut să găsim un nume mai bun, mai potrivit. Interoperabilitate este cuvântul crucial foarte bine ales și este așa din mai multe motive. Mai întâi ne-am întrebat ce putem să facem, cum putem să-i ajutăm. Și ei ne-au răspuns că aveau ceva probleme cu gestionarea și folosirea informațiilor. Și mai ales exista această provocare legată de uh, identificarea persoanelor care au identități uh, multiple. Uh, și am auzit că așa s-a um, ajuns la niște atentate teroriste groaznice. Unul dintre motivele pentru care cei care se află în linia întâi sunt deseori frustrați este că ei nu pot să uh, folosească uh, cu ușurință bazele de date cu acoperire europeană. Și aceste baze de date nu interacționau între ele, sau dacă o făceau, nu o făceau în mod suficient de eficient. În consecință, noi am răspuns că vom lua măsuri ca să-i ajutăm. Să-i ajutăm să-și facă treaba și să ne protejeze, să oferim polițiștilor și uh, celor care ne păzesc frontierele uh, acces la informațiile pe care le avem deja în sistem și să găsim uh, căi de a uh, elimina uh, unghiurile oarbe și lacunele. Exact la acest lucru se așteptau și așa sublinea și domnul comisar Avramopoulos. Mulți dintre ei presupuneau că se putea deja face și atunci uh, trebuia să facem și pasul următor la nivel legislativ. E adevărat însă că ne-am dat seama că existau multe chestiuni uh, sensibile, delicate și destul de complexe și trebuia să le soluționăm dacă ne doream să reușim. În consecință și pe bună dreptate, trebuie să recunoaștem, cum au spus și antevorbitorii, că am uh, obținut acest rezultat datorită muncii noastre eficiente. Comisia Libe, restul Parlamentului, uh, Ofițerul European de um, Protecția Datelor, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Deci de la bun început am cooperat între noi și este o altă dovadă a faptului că putem foarte bine să conlucrăm. Acum am implicat toate părțile interesate și am făcut-o din prima secundă și am dovedit că putem să avem o politică de securitate eficientă, incluzând inclus și ce spuneau ofițerul pentru protecția datelor și Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Am preferat să facem acest lucru, cum vă spuneam, din capul locului și în plus le-am dat posibilitatea la un moment dat să uh, verifice toată munca, rezultatul, ca să vadă dacă într-adevăr parametrii pe care ei îi considerau importanți erau respectați. Acum, în toate statele membre, forțele polițienești și cele de pază a frontierelor vor avea un acces mai ușor la informațiile pe care au dreptul să le folosească vor putea mai bine să-și dea seama atunci când cineva s-a înregistrat cu identități multiple, vor putea să-i, să-i afle pe cei care se ascund în spatele identităților multiple și în același timp vor facilita formalitățile și călătoria celor care călătoresc în mod legal. Avem însă foarte multe uh, uh, Uh, garanții pentru a proteja drepturile omului și uh, datele cu caracter personal. Nu vor fi uh, strânse informații doar în scopul interoperabilității. Dreptul de monitorizare și de supraveghere pe care Parlamentul European și l-a exercitat cu acest dosar este poate cea mai bună garanție cu putință a respectării drepturilor fundamentale și mai ales dreptul la informare. Eu consider că actul legislativ, actele legislative, mai bine zis, sunt uh, solide, vor permite statelor membre să folosească cele mai recente tehnologii, dar, cum vă spuneam, au și garanții și asigurări că în niciun caz nu vor fi încălcate drepturile fundamentale. Mi-a plăcut și cu titlu personal să lucrez cu raportorii, domnul Melo și domnul Lenars și de asemenea cu toate echipele. Știu că nu se obișnuiește aici, dar dați-mi voie să petrec două clipe mulțumind și echipei din comisie, care să știți că am muncit la fel de greu și a petrecut mult timp. Împreună am ajuns la acest rezultat. Deodată ce legislația va fi adoptată, va fi în interesul tuturor să o punem în aplicare în mod eficient, începând cu EULISA, o agenție care, din câte știu, se bucură de tot sprijinul acestei instituții. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste măsuri asupra cărora acum am ajuns la o înțelegere se transformă în ceva concret, vor fi puse cu adevărat în aplicare. Inovarea va folosi cu adevărat pe teren și va mări nivelul de securitate doar dacă măsurile sunt puse în aplicare și să existe, cum spuneam, baze de date pe scară europeană din, care pot fi accesate din fiecare stat membru. Noi vom continua să monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă cu acest dosar și mai ales implementarea. Comisia va oferi sprijin și finanțare și atunci când este necesar, nu vom ezita să ne folosim uh, puterea de uh, a um, veghea la um, punerea în aplicare a legilor pentru a trage de mânică acele state membre care sunt în urmă. Și mulțumesc încă o dată acestei instituții pentru toate eforturile depuse. Mulțumim domnului comisar King și acum uh, vom asculta oratorii în numele grupurilor politice. Nu vom accepta uh, întrebări cu catranșul albastru. Domnul Radev, trei minute în numele grupului PP domnule președinte. Domnule, domnule comisar Avramopoulos, domnule comisar King, doamnelor și domnilor, în primul rând, aș dori să mulțumesc celor doi raportori pentru munca lor. Atacurile teroriste din ultimii ani au uh, demonstrat că există o lacună mare în sistemele europene de securitate. Diferite autorități uh, polițienești uh, au informații pe care nu le împărtășesc pentru că nu există mecanismul adecvat pentru acest lucru. Este adevărat că în Uniunea Europeană există diferite sisteme de informații, însă fiecare dintre ele are propriul uh, obiectiv și informațiile nu ies din sistemul respectiv nu există posibilitatea de a verifica informațiile existente în alte baze de date. Drept urmare, este extrem de important ca uh, diferitele sisteme să fie interoperabile. În cuvinte mai simple, este necesar să ne asigurăm că bazele de date diferite, sistemul de informații viz, viz, pentru privind vizele, sistemul de informații, sistemul de informații Schengen să poată comunica între ele, astfel încât în momentul în care uh, un, uh, un polițist sau uh, un polițist de frontieră să po- verifică o persoană să aibă acces la diferitele baze de date. Și acum autoritățile competente vor putea efectua verificări cuprinzătoare a, unei, a unui uh, suspect și vor putea uh, detecta cazurile în care sunt folosite identități multiple, vor putea compara informațiile uh, din diferitele baze de date și astfel vor putea înțelege mai bine dacă persoana respectivă, suspectul, este o amenințare la adresa securității europene. Drepturile uh, celor nevinovați vor fi um, garantate pentru că doar um, autoritățile autorizate în acest sens vor avea acces la bazele de date respective. Statele membre trebuie să introducă informații de calitate în bazele de date europene. Doar așa vom putea să luptăm în mod eficace terorismul și migrația ilegală. Mulțumesc, doamna Dali, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi nu vorbim despre un act legislativ ușor, ușor. Am lucrat din greu pentru a ne asigura că compromisurile la care am ajuns protejează interesele cetățenilor și ale tuturor celor ale căror date ar putea fi compilate și stocate. Pentru că avem aici sisteme de informații uh, de amploare și nu trebuie trebuie să punem în pericol legislația europeană privind protecția datelor și drepturile fundamentale ale cetățenilor la nivel individual. Securitatea este o prioritate pentru noi, dar la fel și protecția datelor. De-a lungul negocierilor am dorit întotdeauna să ne asigurăm de, uh, că se va realiza un schimb de informații eficient între uh, sistemele de informații, ofițerii de poliție, ofițerii responsabili de migrație uh, și ceilalți funcționari de pe teren de aceea, grupul nostru politic um, a insistat uh, și pe includerea de dispoziții uh, împotriva discriminării uh, și care să promoveze egalitatea și echitatea. Am insistat de asemenea să existe o posibilitate care să ajute pe cetățenii care își regăsesc datele stocate în mod incorrect în aceste sisteme de informații ei ar trebui să aibă posibilitatea să conteste aceste date care sunt stocate în mod incorrect și să ceară autorităților să corecteze situația. În căutarea în drumul nostru către securitate nu trebuie să punem în pericol drepturile cetățenilor noștri pentru care am lucrat atât de mult. Un echilibru bun ar trebui să fie găsit în acest sens. Mulțumesc, are cuvântul doamna Stevens, un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aceste acte legislative trebuie să soluționeze nevoia de interoperabilitate și interconectabilitate între bazele europene. Mm, trebuie să ținem cont și de faptul că sistemul de vize a fost reformat uh, și trebuie ca toate aceste date uh, să fie uh, conectate, legate între ele. Un străin care a primit o viză și vine în Europa poate să fie și un criminal și un terorist și trebuie să putem să controlăm pe toată lumea datorită unui sistem unic și simplu. Trebuie să putem consulta diferite baze de date, să comparăm amprentele digitale și să detectăm identitățile multiple atunci când acestea există. Dacă un polițist nu poate să le identifice, atunci trebuie să consulte o bază de date naționale și doar atunci avem acces la o eventuală altă identitate. Așa ceva nu poate să funcționeze. În ultimii ani, um, foarte mulți imigranți au intrat ilegal în Uniunea Europeană și apoi au reprezentat o amenințare pentru securitatea internă și mă gândesc, bineînțeles, la cei care au comis atentate teroriste. Datorită sistemelor de informații conectate, vom putea să ne protejăm mai bine frontierele. Securitatea este astfel mai bine protejată și putem să luptăm în mod mai eficient împotriva imigrației clandestine. Textul trebuie să permită funcționarilor de poliție și poliției de frontieră să controleze identitățile așa cum trebuie și bineînțeles că eu sunt pentru. Dar să nu uităm că protejarea datelor este de asemenea indispensabilă. Nu putem să acceptăm ca aceasta să fie lăsată de izbeliște. Să sperăm că Parlamentul European va vota cu o mare majoritate acest pachet legislativ și că statele membre uh, îl vor și implementa foarte repede. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Depre. Mersi, prezident. uh... Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnilor comisari. Astăzi e o zi de sărbătoare. La o singură dezbatere avem doi comisari și ne face plăcere să-i avem aici. Și nu o să vă ascund plăcerea mea. Dacă ar fi să aleg un dosar pe care îmi doream să-l văd finalizat, ar fi acesta. Am reușit să modernizăm mai multe sisteme și să punem mai multe sisteme um, Eurodac, SIS uh, și mai sunt și altele. Uh, aceste sisteme permit utilizatorilor să câștige timp, uh, timp prețios. Interoperabilitatea introduce patru noutăți pe care le susțin. Susțin crearea noului portal european de căutare prin care polițiștii de pe teren și uh, ofițerii de uh, frontieră pot să consulte toate sistemele de informații din domeniul justiției, securității și controlului frontierelor externe în loc să le consulte separat pe fiecare, cum e cazul astăzi. Susțin detectorul de identități multiple prin care autoritățile Uniunii Europene pot să detecteze evite fraudele în ceea ce privește identitatea și situațiile în care o persoană este uh, înregistrată sub nume diferite în diferitele baze de date. Salut! Uh, crearea registrului comun de date de identitate care va facilita identificarea cetățenilor din țări terțe prezenți pe teritoriul Uniunii Europene și salut și crearea serviciului de uh, Um, punere în comun a datelor biometrice. Și reamintesc că nicio dată suplimentară, nicio informație suplimentară nu va fi colectată în urma acestei interoperabilități și că toate regulile de protecție a datelor care există deja pentru fiecare sistem în parte vor continua să fie aplicate. Îi felicit pe coraportor pentru calitatea muncilor și îi asigur de susținerea grupului al de la votul pe acest regulament. Domnule președinte, dacă aceasta ar fi ultima dată când iau cuvântul în acest hemiciclu, aș fi bucuros că am făcut-o pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Depre. Are cuvântul uh, doamna Franț. Domnul Franț, îmi cer scuze. Bate. Dragi colegi, dragi colegi, dezbaterea privind edificarea interoperabilității bazelor de date europene nu este o dezbatere cu caracter pur tehnic. Din potrivă, este o chestiune profund politică. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a lansat un avertisment. Un asemenea pas marchează depășirea unei linii dincolo de care nu mai există cale de întoarcere. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu Caracter uh, Personal uh, și-a exprimat uh, preocupări și față de activitatea grupului de lucru 29. De ce există aceste avertismente? În acest domeniu există principiul obiectivului pentru care sunt colectate aceste informații și prin această inter- interoperabilitate, creăm un uh, registru de identități, un registru central de identități la care au acces diferite autorități. Creăm un fel de bază de date monstru uh, cu foarte multă informație și auzim că există uh, această problemă a identităților multiple și se tot uh, amintește cazul atentatorului de pe piața de Crăciun din uh, Berlin, Anis Amri. Aș dori să vă spun, dragi colegi, că Amri era cunoscut de autorități de mulți ani, era observat uh, uh în, în de aproape și uh, um, circunstanțele în care a avut loc acest uh, at- atentat tocmai sunt anchetate acum și faptul că și problema nu a fost faptul că Amri avea uh, prea multe identități și în plus pe lângă faptul că am depășit uh, uh, acest punct dincolo de care nu putem să ne mai uh, întoarcem există și alte probleme legate de uh, securitate. Hackerii ar uh, fi îndemnați să, at- să uh, atace tocmai acest registru central de informații și să nu ne gândim la ce s-ar întâmpla dacă informațiile din acest registru apoi ar ajunge în uh, domeniul public. Deci nu putem să fim de acord cu o asemenea cu crearea unei asemenea structuri care nu este necesară, care este uh, costisitoare și care folosește doar celor care vând Uh, asemenea sistemă și mă tem că ne apropiem prea mult de crearea unui stat uh, a toate știutor, deci noi uh, verzii vom vota împotriva acestei propuneri. Mulțumesc, doamna Ernst, un minut și jumătate. Da, da. haideți să ne aducem aminte de cazul Amri, unde autoritățile de securitate au dat uh, greș într-un mod incredibil. Chiar dacă uh, Uh, erau cunoscute identitățile diferite ale lui, uh, Am, lui Amri. Um, serviciile secrete germane pur și simplu nu au mai um, considerat că este necesar să îl uh, supravegheze pe Amri. Și acum Există, mi uh, se impun uh, patru baze de date pe lângă portalul de comparare a informațiilor biometrice, uh, un registru privind identitățile multiple, nu înțeleg cum poate fi, pot, pot fi, pot fi, poate fi limitat obiectivul pentru care au fost uh, uh, colectate informații respective și după cum a spus antevorbitorul meu, uh, este vorba de, uh, de, de, o cal, de un punct dincolo de care nu putem să ne întoarcem și cetățenii uh, devin victime ușoare în fața uh, autorităților statale. Uh, dacă și Eurodac va deveni interoperabil, um, migranții vor, de asemenea vor putea fi um, urmăriți mult mai ușor și apoi urmează interconectarea cu bazele date din state terțe. Este începutul înregistrării biometrice, controlării oamenilor și o să începem uh, cu resortisanții statelor terțe și o să ajungem apoi încet încet în frumoasa nouă lume. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, acest pachet legislativ este de o foarte mare importanță. Cooperare judiciară și poliționească cu îmbunătățirea împărtășirii informațiilor vor contribui, de fapt, la întărirea securității interioare în Uniunea Europeană în mod fundamental. După atentatele teroriste de la Paris, am uh, văzut ce s-a întâmplat cu gestionarea informațiilor și că existau lacune. Dacă sistemele informațiile actuale vor fi interoperabile, se va putea face schimb de date și se vor putea integra mai bine datele disponibile. Uh, băncile de date vor putea să comunice între ele, ceea ce reprezintă un suport, un sprijin prețios pentru autoritățile administrative, pentru poliție și um, um, baza de frontieră. Statele membre însă trebuie să aplice în mod eficient această um, legislație, astfel încât să identificăm pe cei care prezintă un risc și apoi să se, aducă, să se ajungă la închetarea actelor grave. Acest lucru este cu putință nu numai prin strângerea de informații pertinente, ci și prin o mai bună gestionare a acestora la nivel european. Mulțumesc raportorilor pentru munca extraordinară pe care au făcut-o. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul domnului Nedermüller. Szeretném megköszönni a jelentéstevőknek a kitűnő együtt... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc coraportorilor pentru excelenta colaborare și, în primul rând, domnului Lenners cu care am lucrat îndeaproape. Și n-a fost ușor, pentru că există îngrijorări legitime legate de reforma bazelor de date și um, interoperabilitatea interoperabilității acestora. Eu sunt convins că au fost concepute în mod deliberat uh, ca fiind separate, tocmai din în numele protecției datelor. Înțeleg că văzând uh, provocările actuale, trebuie să construim sisteme care să poată împiedica fraudele Uh, cu privire la identitate și care să permită o intervenție mai uh, eficace a autorităților. Cu toate acestea știm că protecția datelor uh, este un domeniu sensibil și reformele pe care le facem necesită prudență din partea noastră. Notez rezervele Agenției pentru Drepturile Fundamentale și ale Mediatorului pentru Protecția Datelor cu privire la necesitatea de a centraliza uh, în mod proporțional datele de identitate. Și nici nu vorbesc de costurile care decurg de aici. Cu toate acestea, nu putem uh, presupune de la început că cetățenii din țările terțe vor cauza probleme pe teritoriul european. Este o exagerare. De asemenea, tendința de limitare a libertăților în numele securității uh, care apare și în acest raport este îngrijorătoare. Sunt convins că trebuie să construim o Europa unde drepturile fundamentale și securitatea nu se contrazic, ci se completează. Dar, în ciuda numeroaselor dezbateri, dezbatere, acest regulament bazat pe compromisuri uh, acceptabile este acceptabil. Mulțumesc, doamna Valero, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că acest subiect, uh, bazele de date, era unul necunoscut pentru mine. Eu um, am, m-am ocupat în trecut de situația de la frontieră și această propunere am privit-o întotdeauna din această perspectivă a migrației. Și această propunere cred că se încadrează într-o tendință generală de a împiedica persoanele să ajungă, să vină în Europa. Aceste verificări nu vor împiedica oamenii să-și părăsească țările, însă cred că trebuie să vedem, să înțelegem care, ne, care sunt uh, valorile uh, fundamentale și dacă adopt, continuăm să uh, adoptăm legislația care sublinează drepturile omului, migranții, nu înseamnă că migranții nu vor mai veni înspre, în, în, în, înspre Europa. Însă vom vom reuși să nu respectăm ce, tot ceea ce este important pentru noi um, grupul meu politic încearcă să dea dovadă de deschidere și, într-o lume perfectă, această propunere ar fi putut funcționa, însă, în forma sa actuală, ea nu, um, ea nu face decât să încalce toate credințele mele um, profunde. Există diferite probleme cu serviciul de potrivire biometrică, este o bază de date centrală uh, imensă, cred că am mers prea departe. Comisia Europeană a mers prea departe și uh, pe mine nu m-a convins necesitatea creării uh, acestui sistem, că ar fi o măsură proporțională și uh, obiectivul nu cred că justifică modul prin care încercăm să îl atingem. Uh, și sunt de acord cu poziția lui Romeo Franz, care s-a referit la o bază de date uh, monstru. Și eu cred că este vorba de o bază de date monstru inacceptabilă. Domnul Pimenta Lopez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vom putea strânge date biometrice și date despre originea geografică, vom putea armoniza informațiile și uh, autoritățile nu vor mai avea nevoie de um, autorizația din partea unui judecător ca să aibă acces la aceste baze de date. Nu e doar uh, o simplă ajustare tehnică, se va ajunge la un sistem uriaș de supraveghere care va încălca drepturile și libertățile cetățenilor. Se vor crea confuzii între criminalitate, terorism și imigrație va uh, domni prezumția de vinovăție fiecare dintre cei care vin uh, din uh, statele terțe vor fi niște potențial criminali, dar după ce va fi rândul nostru, al cetățenilor europeni, nu se poate să acceptăm această derivă și să avem o reacție atât de xenofobă și rasistă împotriva imigrației. Cred că extrema dreaptă se va bucura pentru că este a dat apă la moară. Mulțumesc că acum are cuvântul doamna James. Doamna James. Este uh, un exemplu, încă un exemplu dezamăgitor al uh, activității Uniunii Europene. Eu voi susține că această abordare este prost direcționată, prost inspirată uh, și chiar este ineficientă. Costul acestei legislații pentru contribuabilii europeni se ridică la 460 de milioane de euro, comparând cu cheltuielile, chel, ale, cheltuielile Statelor Unite pentru o populație similară, protejând uh, sistemul de securitate internă atunci este o simplă picătură în ocean. Iar dacă Uniunea Europeană este sigură, atunci este nevoie de un buget serios, detaliat și transparent. Unii dintre dumneavoastră au mai ridicat o îngrijorare, calitatea datelor un portal de căutare european și o centralizare a datelor biometrice depinde de calitatea informațiilor introduse. Avem foarte multe cazuri de infractori care uh, își distrug datele de identificare și elimină orice trasabilitate și pierd orice tragere, posibilitate de tragere la răspundere pentru acțiunile lor. Știm că pașapoarte false europene se vând pe piața neagră și există la mm, scară foarte largă. Oare la Comisie sau la Consiliu s-a discutat uh, despre modul în care cetățenii europeni uh, văd uh, uh, colectarea datelor lor personale și stocarea și utilizarea lor. Uniunea Europeană nu trebuie să fie un stat polițienesc, înțeleg, dar oare nu asta devine? Și vă reamintesc că pilonul sacrosant al Uniunii Europene, cel al uh, drepturilor fundamentale, pare să fie acum sub semnul întrebării. Această legislație nu aduce decât uh, un control european în plus, atunci, acolo unde cel național ar fi suficient. Vă mulțumesc, doamna Joyce. Mă are cuvântul pentru un minut, uh, domnul Moraes. Dann folgt der Kollege Lopez Aguilar. Domnul Lopez Aguilar domnule președinte, domnule comisar Avramopoulos, domnule comisar King, să știți că socialiștii spanioli și socialiștii europeni nu poate decât să sprijine orice fel de inițiativă care ne permite să luptăm în mod mai eficient împotriva criminalității organizate și împotriva terorismului și garantează interoperabilitatea Ce înseamnă acest lucru, toate bazele de date pentru control la frontiere vor fi conectate. Sistemul V, sistemul Schengen, Eurodac, dar și etia, sistemul de intrare și ieșiri și inclusiv uh, cu ECRIS. Însă noi, socialiștii, am pus accentul pe faptul că trebuie să existe o compatibilitate cu trei uh, um, măsuri de prudență să nu se ajungă la a pune semne legale între imigrație și terorism, pentru că nu este unul și același lucru. În al doilea rând, să se respecte cu strictețe regulamentul european de protecție a datelor și dreptul la viața privată. Și în al treilea rând, să se respecte drepturile fundamentale, pentru că este fundamental. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Nimeni nu dorește să ia cuvântul în mod spontan, deci dau cuvântul în numele Comisiei acum, domnule comisar King. Uh, thank you very much, Chair. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Vă mulțumesc pentru angajamentul.